Okay, colleagues, looks like some colleagues are already getting into summer mode, but we're going to... Dragi colegi, se pare că unii colegi deja sunt în vacanță, însă haideți să începem reuniunea noastră. Adoptarea ordinii de zi și am o modificare de comunicat la sfârșitul acestei dimine- dimineți, după ce vom discuta împreună cu Comisia Liberă situația din Grecia vom avea un alt punct pe ordinea pe zi, pregătirea cooperării cu, cu Eritrea, pe care îl vom discuta cu, în sală cu bușile închise. Deci doar cei care au dreptul să participe la asemenea ședințe vor putea participa. Pentru că este un uh, punct important, s-ar putea să-l uh, discutăm până la ora 13 însă fără interpretare în ultima jumătate de oră. Deci dacă sunteți de acord, aș propune să adoptăm ordinea de zi astfel modificată. Mulțumesc și am un singur anunț. Astăzi nu dispunem de interpretare în limba slovacă în această dimineață. Punctul 3. În procesul verbal al întâlnirilor anterioare Procesul verbal al reuniunilor 29-30 mai este în dosarul dumneavoastră. Dacă aveți uh, comentarii legate de acest proces verbal, vă rog să informați secretariatul până la sfârșitul acestei reuniuni. Punctul 4. Comunicări din partea Comisiei. Are comunicări Comisia? Nu? Mulțumesc. Foarte bine, putem trece atunci direct la punctul 5. Uh, de pe ordinea de zi, constatări preliminare ale evaluării la jumătatea perioada mecanismului de protecție civilă al Uniunii. Mă bucură faptul că alături de noi sunt colegi de la Comisia ENVI. Îi spun bun venit uh, președinte Comisiei ENVI, doamna Vălean, pentru că acest mecanism de protecție civilă al Uniunii Europene este de competențele celor două, uh, două comisii. Și acest mecanism este un sistem de alertă conceput pentru a face față unor situații de urgență. Există un uh, centru operațional uh, comun care alertează acest mecanism de protecție civilă și centrul de răspuns uh, urgent monitorizează non-stop uh, ace- toate aceste crize, chiar și în zilele de sărbătoare. Unii dintre noi am, am uh, vizitat uh, anul trecut acest centru împreună cu domnul comisar Stilianides și am văzut că acolo se monitorizează situația în fiecare zi, non-stop, după cum am spus, tocmai pentru a coordona uh, acțiunile statelor membre și a statelor cu statut de observator. Regulamentul privind mecanismul de protecție civilă adoptat în 2013 este evaluat și o să aflăm rezultatele, rezultate preliminare din, ale acestei valori din partea Comisiei Europene, însă înainte să dau cuvântul Comisiei, dau cuvântul doamnei Volean. Vă mulțumesc, doamna McAvon, vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat să participăm la acest schimb de opinii. În numele Comisiei Envi salut o, această ocazie a discutat acest subiect important. După cum ați uh, menționat, o delegație a Comisiei Envi a vizitat acest centru de uh, gestionare a urgențelor, data de 30 mai, dând uh, curs unei invitații a domnului comisar Stilianides. Este un centru care exemplifică plus valoarea europeană, ajutând, să, ajutând la evitarea eforturilor uh, dublate care vin în ajutorul cetățenilor din Uniunea Europeană și permis să facem față situațiilor de urgență peste tot de pe planetă. Și ținând seama de constrângerile bugetare, um, acest centru este util, mai ales pentru statele membre care întâmpină uh, dificultăți cu finanțarea sistemelor de sănătate, de exemplu. În temeiul regulamentului privind mecanismul de protecție civilă, Comisia Europeană va trebui să evalueze funcționarea acestui mecanism și să prezinte Parlamentului și Consiliului o evaluare preliminară privind uh, aspectele calitative și cantitative ale punerii în aplicare acestui mecanism până la 30 iunie. Raportul interimar încă nu a fost publicat, însă sperăm că astăzi vom asculta câteva elemente relevante din acest raport, mai ales rezultatul consultării publice organizată deja de Comisia Europeană. Și acesta fiind spuse, dacă îmi permiteți, aș dori să dau cuvântul domnului Johannes uh, Luchner, director pentru gestionarea situațiilor de urgență. Vă mulțumesc! mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Vălean, stimați uh, eurodeputați, dragi colegi. Trebuie să încep cu o scuză, ați menționat data de 30 iunie, care deja a fost depășită, este vorba de procesul de evaluare, pentru că primele rezultate obținute din punctul de vedere al uh, calității nu erau suficient de bune, deci a trebuit să ne reîntoarcem la evaluatori, să le cerem să îmbunătățească Uh, raportul, tocmai de aceea suntem în întârziere, nu dispunem de evaluarea finală, însă aceasta ar trebui să fie uh, finalizată cât mai repede și sperăm că în septembrie și în, iu- în septembrie vom reuși să vă, pre- să vă prezentăm acest raport de evaluare. Și acum, dacă îmi permiteți, aș dori să vă prezint situația în trei, în uh, trei zone de activitate. cu provocările întâmpinate nu vor exista contradicții vis-a-vis -vis de rezultatele preliminare ale evaluării, însă există și raportul Curții de Conturi, a căror recomandări au fost puse în aplicare și există un sistem permanent de a, a trage învățăminte care este pus, pus în aplicare. Deci, sursele de informații pentru prezentarea mea sunt puțin mai, gen, mai cuprinzătoare și, în general, există un consens legat de decizia privind uh, instituirea mecanismului de protecție civilă funcționează bine. Suntem în al patrulea an de implementare a acestei decizii și, în general, rezultatele sunt uh, mulțumitoare în sensul că acest mecanism este considerat a fi o îmbunătățire a eficacității sistemelor europene pentru a preveni, pentru a ne pregăti și pentru a răspunde catastrofelor naturale și cauzate de oameni. Din punctul de vedere al prevenirii, inovarea principală este reprezentată de analizele de risc care trebuie să fie efectuate de toate cele 28 de state membre, analiza de risc pe care le-am primit și am observat că uh, în, uh, în majoritatea statelor membre a fost uh, consultată mai multe ministere și plecând de la aceste analize avem o evaluare a riscului generală în Uniunea Europeană care creează un peisaj al riscului de dezastre cu care se confruntă statele membre. Toate acestea sunt, uh, susține de, sunt susținute de un buget important dedicat prevenirii și trebuie să insist asupra faptului că cheltuim mai mulți bani pentru uh, pregătire, prevenire decât facem pentru a răspunde. Din punctul de vedere al pregătirii, din punct de vedere fizic, acesta este principalul element inovator al, uh, al legislației. Acum dispunem de așa, așa numita capacitate de uh, răspuns de urgență, reprezentată din contribuțiile tuturor statelor membre și obiectivele legate de această capacitate uh, prevăzute în decizie și în normele de aplicare ale acestea au fost depășite și există un acord general pentru că uh, finanțăm și costurile de adaptare și se consideră că modelul general, uh, capacitatea în general și-a sporit calitatea și avem două um, sisteme de alertă, de avertizare, care pot fi vizitate de, în acest centru. În primul rând, sistemul european de alertă privind uh, inundațiile, care se bazează pe uh, informațiile istorice uh, și ne permite să simulăm consecințele unei anumite cantități de precipitații pe o anumită perioadă de timp astfel încât putem să înțelegem când uh, pot avea loc inundații. Uh, există și un alt sistem, cel uh, care se referă la um, incendiile forestiere din Europa și um, toate cele 34 de state mai pot să, state participante pot să aibă acces la aceste sisteme de alertă. Avem și un sistem privind uh, uh, cartarea de după dezastre, o cartare care este posibilă datorită sistemului Copernicus, ceea ce este deosebit de interesant pentru mm, situațiile de reconstruire a zonelor afectate de dezastre. Un alt domeniu care este mai puțin cunoscut, dar este la fel de important pentru a crea un esprit de cor european, se referă la pregătirea profesională a experților din acest domeniu. În ultimii trei ani am dublat numărul uh, experților individ, individuali, am ajuns la 740 pe an. Înainte de 2013 era vorba de 322 în fiecare an, doar 15% din acești experți sunt femei datorită naturii profesiei, datorită originii din diferite state, dar și ne dorim desigur ca acest procent să crească. Și în total am finanțat proiecte de pregătire uh, în fața dezastrelor în valoare de 17 milioane de euro. Al treilea element, răspunsul. Este de asemenea interesant pentru că în uh, 2014 și în 2015 acest mecanism a fost activat de 19 ori, în 2016 uh, de 26 de ori. Deci tendința este în creștere, în mod evident. Și pentru a vă ajuta să vă faceți o impresie, 2014-2016 am avut 33 de cereri din Uniunea Europeană, celelalte două treimi din exteriorul Uniunii Europene și cum funcționează acest mecanism. Orice stat și Națiunile Unite pot să ceară asistență și noi putem să dăm curs sau nu uh, acestor cereri, însă trebuie să informăm statele membre în legătură cu uh, formularea unei asemenea cereri și este interesant să vedem că suntem mai activi în exteriorul Uniunii Europene decât în interiorul Uniunii Europene. Acum, trecând la sondaj și uh, efectuat și la întrebările uh, adresate, trei pătrimi din autoritățile întrebate au spus că răspunsul funcționează bine. Provocările și uh, prevenirea. E bine, principala provocare se referă la transformarea peisajului legat de, de riscuri. Acum, din ce în ce mai mult discutăm despre răspunsul uh, la, la, la amenințarea uh, teroristă. Riscul, de asemenea, CBRM este tot mai important. Uh, schimbările climatice, un alt risc uh, emergent este reprezentat de atacurile cibernetice, care ne preocupă pentru că dacă am face obiectul unui atac uh, cibernetic, atunci sistemul de comunicații al centrului nostru nu ar funcționa suficient de bine. Deci uh, trebuie să ne adaptăm pentru a face față acestui peisaj în schimbare. Din punctul de vedere al prevenirii, al prevenirii și al pregătirii, ne dorim ca acestea în timp să devină mai țintite după cum uh, știți, majoritatea finanțării provine de la uh, fondul, uh, fondurile de coeziune, de la Fondul European de Dezvoltare Rurală și ne-am dorit. să um, uh, înțelegem cum sunt cheltuite aceste fonduri, dacă aceste cheltuieli uh, se bazează pe, pe analiza riscului. Din punctul de vedere al pregătirii, avem un proces uh, foarte bun, dar foarte complicat de înregistrare a modulelor. Și din acest punct de vedere am dorit să simplificăm procesele și o linie roșie pe care pot să o o menționez, care apare în toate discuțiile cu statele membre. Uh, există mecanisme care sunt destul de birocratice, putem să facem multe lucruri deja în cadrul actual și ne ocupăm de acest lucru. Și vă dau un uh, exemplu. În ceea ce privește răspunsul, avem o cofinanțare pentru un sistem de transport unde în acest moment uh, primim cererea pe hârtie, factura uh, pe hârtie și factura este primită uneori atât de târziu încât este foarte greu să gestionezi uh, bugetul și plecând de la recomandarea curții de conturi, în primul rând până la sfârșitul anului viitor ne vom asigura că dispunem de un sistem informatic, să renunțăm la documentele de hârtie, însă din experiența trecută și știind cum funcționează lucrurile în anumite state membre, ar fi frumos să profităm de ocazia oferită de revizuirea regulamentului financiar pentru a simplifica și sistemul de plată, pentru ca în ziua în care trimiți un avion din Franța în Portugalia să știi care sunt costurile și cine le va acoperi. În ceea ce privește răspunsul, deja cu ocazia discuțiilor purtate cu Curtea de Conturi, am creat un sistem de înregistrare a tuturor activităților din mecanismul de protecție civilă, care este util pentru a măsura eficiența acestui mecanism. De exemplu, incendiile forestiere din Chile. Am avut uh, nevoie de 40, 48 de ore din momentul în care a venit uh, cererea până am trimis 200 de pompieri acolo. Apoi uh, Portug- în Portugalia 30 de minute a durat cel mai puțin până când s-a răspuns, respectiv o oră și jumătate. Deci aceasta, acestea sunt marjele existente care ne demonstrează cât de eficient este acest mecanism de protecție civilă și uh, Uh, că răspunsul statelor membre este unul eficient. Care este perspectiva de uh, viitor? Discutăm cu toți actorii și, desigur, în acest moment încercăm să facem cât mai mult posibil în cadrul actual, să nu așteptăm modificarea acesteia, să căutăm uh, câștigurile din punct de vedere al eficienței acolo unde este posibil și nu considerăm că vom propune modificarea mecanismului în acest moment. Ne-am dorit să purtăm o discuție serioasă cu statele membre. Purtăm aceste discuții uh, serioase de fiecare dată, însă este uh, cu atât mai oportună pentru că este un mecanism dedicat uh, statelor membre și trebuie să discutăm cu ele înainte de a lua decizii legate de viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că ne-ați dat această privire de ansamblu. Cred că raportul Curții de Conturi este discutat la Comisia de Control Bugetar astăzi. Am și eu câteva întrebări, dar îi dau, dar îi dau cuvântul în primul rând domnului Noizer. Vă mulțumesc pentru acest raport. Vă mulțumesc pentru acest raport, care, în general, cred că este unul pozitiv. Eu am o întrebare legată de schimbările uh, climatice. A spus că o treime din măsuri se desfășoară în interiorul uh, Uniunii Europene și aș dori să știu dacă în rândul acestora se găsesc Uh, măsuri care pot fi puse în legătură cu schimbările climatice. Al doilea punct se referă la securitatea informatică și aș dori să știu dacă, într-adevăr, au existat situații în care acest centru a fost amenințat și sunteți pregătiți pentru a face față unui asemenea atac uh, cibernetic. Și ultima întrebare se referă la modul în care se desfășoară gestionarea riscului. În raportul dumneavoastră aveți listate câteva state, cum ar fi uh, Nepalul sau câteva state din uh, vestul Africii care au fost afectate de virusul uh, Ebola și mă gândesc și la ce s-a întâmplat în Haiti și la reacțiile de acolo și aș dori să știu uh, care este perioada în care uh, există aceste măsuri legate de evaluarea riscului și când se face tranziția înspre uh, măsurile de uh, asistență pentru uh, dezvoltare. Și un ultim punct, serviciul de voluntari european este încadrat în gestionarea riscului sau acest mecanism este prea profesionist pentru uh, voluntari? Câte vreme se mai gândesc colegii, dacă nu au întrebări, am eu una. Se leagă de um, infracțiunile cibernetice care sunt din ce în ce mai frecvente. Uh, Oare există ceva coordonare europeană în legătură cu acest uh, aspect? Și apoi uh, revin la un subiect pe care l-am uh, discutat atunci când am devenit eu președinte în mijlocul crizei Ebola. Este vorba despre evacuările din motive medicale. Au existat atunci oficiali ai Uniunii Europene care au fost afectați de Ebola. Uh, nimeni nu și-a putut asuma uh, răspunderea pentru evacuarea din motive medicale, dar două state membre ar fi fost capabile să facă asta, însă ar fi fost uh, totul foarte scump, nu exista finanțare. Prin urmare, aș vrea să înțeleg dacă s-a rezolvat până la urmă problema aceasta cu evacuarea medicală. Vă rog să răspundeți mai întâi la aceste întrebări. Mulțumesc. Pentru a-i răspunde domnului Neuser, când am vorbit despre uh, o treime uh, dintre măsuri, este vorba de fapt de o treime din uh, răspunsurile date. Nu pot să leg în mod științific aceste răspunsuri de schimbarea climatică, însă pot să vă spun că, din câte mi-amintesc, marea majoritate, peste 90%, cu excepția uh, chestiunilor uh, care țin de migrație, se leagă de fapt de dezastre naturale. Uh, vorbim mai ales despre inundații sau incendii de uh, pădure. Pentru ambele fenomene uh, știm că evenimentele uh, devin din ce în ce mai frecvente uh, și mai uh, extreme uh, și că temperaturile medii cresc. În acest context, așadar, aș răspunde afirmativ la întrebarea dumneavoastră. Eu personal cred că schimbarea climatică e ceva ce trebuie să luăm în calcul. Și nu mă refer uh, doar la capacitatea noastră de răspuns, ci, uh, încă și mai important, uh, la chestiunea care țin de prevenție și protecție. E greu însă să facem toate aceste lucruri în practică, pentru că există o tradiție vechi, există uh, chestiuni care țin de aspecte economice sau sociale, sunt tot felul de aspecte implicate în această adaptare. Dar, uh, da, aveți dreptate, majoritatea episoadelor se leagă de schimbarea climatică. Apoi, în ceea ce privește securitatea cibernetică, ei bine, suntem pregătiți. După cum știți, uh, Uh, am putut uh, <laughs> opri uh, activitățile nucleare din Iran cu un virus în urmă cu ceva ani. Apoi am înțeles că dacă putem opri semnalele GSM, putem opri asta, aceste semnale dacă oprim alimentarea cu energie electrică chiar și pentru orașe întregi. Sunt uh, multe state care acum uh, cheltuie foarte mult uh, în acest domeniu, însă au și foarte mult personal pentru a-i ajuta cu aceste infracțiuni cibernetice. În ceea ce ne privește, am avut un incident și aici răspund întrebării doamnei președinte. A existat o avertizare conform căreia ar fi existat un uh, atac, însă noi n-am putut uh, evalua această situație ca fiind un atac sau o problemă tehnică. Este vorba de uh, internet care n-a mai funcționat. Nu cred că sistemul ar fi ușor de atacat pentru că este autonom și sigur. Mă gândesc poate eventual la operațiunile de teren care ar fi mai vulnerabile. E o chestiune pe care încă mai discutăm cu statele membre. Ce echipe ar trebui să aibă acces la ce informații? În cadrul Comisiei, în uh, cadrul activităților legate de securitatea Uniunii, uh, se fac uh, activități. Știm că trebuie să fim pregătiți și că poate trebuie să facem mai multe. Suntem interesați de acest uh, uh, subiect uh, și din perspectiva NATO. NATO se preocupă din ce în ce mai mult de aceste aspecte. Apoi, în ceea ce privește managementul riscului, e bine, Cred că există în teorie o tranziție pe care avem întotdeauna atunci uh, când uh, avem uh, operațiuni de salvare și apoi reabilitare. Haiti, știți, uh, are o anumită poziție geografică care uh, uh, predispune această regiune la risc seismic, așadar putăm un dialog frecvent cu ei. Recent ne-am întâlnit cu o delegație din Haiti la Cancun și um, am spus foarte clar că ne-am bucurat să trimitem o misiune de consultanță dar pentru asta trebuie să adopte o lege pentru protecția civilă. E o promisiune de-a lor mai veche, însă niciodată nu s-a concretizat. Am spus că putem să le oferim sprijin uh, consultativ și pentru acest uh, moment, pentru această etapă, pentru că anumite competențe trebuie descentralizate pentru a stabili niște competențe uh, de intervenție la nivel regional, astfel încât atunci când ar apărea un dezastru, echipele să poată interveni imediat. Ultima dată am verificat acum două săptămâni dacă această lege a fost adoptată și uh, asta tot nu se întâmplase. Noi putem să oferim uh, expertivă, expertiză, să facem analize, după care uh, mecanismul de dezvoltare a cooperării poate să preia totul și să ducă aspectele mai departe. Am făcut asta și în cadrul cooperării cu statele ASEAN. Apoi, în ceea ce privește Sistemul uh, de uh, voluntari, deocamdată nu avem uh, un astfel de sistem, însă totul este prevăzut în Corpul European pentru Solidaritate. Ar trebui să aibă acces autoritățile pentru protecție civilă la acest mecanism. Noi ne-am gândit să ne pregătim din timp și să acționăm pe partea de prevenție. Există o mare zonă împădurită în Europa care ar uh, beneficia de o curățare adecvată în fiecare an, în aprilie și uh, mai. Sunt foarte multe activități uh, de pregătire, sunt și activități de curățare, mai ales pentru plajă, sunt și activități de reconstrucție prin care statele membre ar trebui să aibă acces la corpul de solidaritate, deci la voluntari care să poată să îi ajute în aceste activități. În ceea ce privește uh, evacuarea medicală, asta se face prin uh, voluntari, însă pentru boli uh, foarte infecțioase precum Ebola mm, această posibilitate nu există. Avem anumite capacități, însă pot să vă dau un exemplu legat de Luxemburg. Luxemburg a oferit un avion, a plătit uh, costurile acestui avion pentru criza uh, Ebola, după care Luxemburg ne-a spus nu continuăm să finanțăm uh, întreținerea acestei capacități fără să o folosim și fără să existe o contribuție din partea Uniunii Europene. Unul dintre aspectele dezbătute adesea între statele membre este exact această mm, problemă pe care ați menționat-o și dumneavoastră la început, și anume cum poate interveni pentru cofinanțare Uniunea Europeană și pentru uh, ce scopuri. Adică noi nu Uh, finanțăm practic o capacitate uh, standard pentru evacuare medicală prin uh, intermediul aeronavelor, nu oferim practic o acoperire a costurilor. Deci aceste mecanisme ar trebui gândite odată ce am avea o, o criză. Deci ar trebui să construim repede astfel de capacități odată ce ne-am confruntat cu o criză medicală majoră Doamna președinte, da, a fost o mare problemă asta data trecută și e păcat că Consiliul n-a reușit să rezolve această problemă care uh, pare totuși ușor de rezolvat. Doamna Cadenbach. Mulțumesc, în primul rând, bună dimineața și din partea mea și vă mulțumesc pentru această prezentare. Am avut deja ocazia să vizităm acest centru, să vedem la fața locului că fondurile um, europene sunt uh, cheltuite pentru a ajuta pe europeni și pentru a răspunde urgențelor pe plan uh, global. Eu am o întrebare și anume o, rec- o recomandare a Curții de Conturi fusese ca împreună cu Centrul de Control, de control a, a bolilor să să se înțeleagă care sunt posibilitățile de îmbunătățire a răspunsurilor externe a acestui mecanism de, de protecție civilă și aș dori să știu dacă s-au înregistrat progrese din acest punct de vedere și ce ar, cu ce ar putea să ajute Parlamentul European. E bine, în legătură cu această chestiune, discutăm acest subiect între uh, directorii generali, pentru că problema este mandatul. Uh, mandatul agenției. Deci uh, acest uh, mandat uh, ar trebui schimbat. Nu pot să vorbesc pentru ACDC, dar având în vedere interesul lor, pentru că chiar ieri și alaltă am avut o întâlnire de două zile cu Centrul pentru Prevenția și Controlul Bolilor din Statele Unite, pentru a vedea cum putem coordona fluxul de informații între americani și noi. Uh, dar de asemenea și modul în care putem uh, folosi uh, expertiza, pentru că uh, Centrul de Prevenție a Bolilor are 20.000 de angajați, o capacitate pe care o putem folosi și noi. Deci, cred că ar fi bine ca CDC să reușească să folosească foarte bine resursele pe care le are, după care, bineînțeles, se pune problema mandatului și odată cu mandatul și problema resurselor. Așadar, pe scurt, uh, discuția este activă, însă nu pot să vă spun exact ce planifică concret uh, DigiSante uh, în legătură cu aceste aspecte. Domnul Frunzulică. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-l întreb pe oaspetele nostru cum funcționează cooperarea cu statele europene care nu sunt membre ale uh, Uniunii Europene. Mă gândesc la Muntenegru, uh, uh, fosta Republică Iugoslava Macedoniei, Turcia, Serbia. Deci care este uh, mecanismul de cooperare? Cum funcționează mecanismul european de protecție civilă în aceste cazuri? Și apoi, aș dori să subliniez faptul că, în mod cert, noi, ca și organizație, Uniunea Europeană, pe viitor, va trebui să consolidăm foarte mult acest mecanism de protecție civilă, pentru că, așa cum s-a menționat aici, cu siguranță ne vom uh, confrunta din ce în ce mai mult cu episoade de uh, uh, vreme extremă, cu diverse variații pe care deja le vedem în toate statele, chiar și în țara mea. Deci avem nevoie de un plan, de o strategie uh, pentru a putea consolida acest mecanism european de protecție uh, civilă și apoi, firește, să ne gândim și la banii pe care îi alocăm acestui mecanism. Apoi, în ceea ce privește um, protecția cibernetică, recent m-am întâlnit uh, cu o organizație aici la Bruxelles care se ocupă și de asigurări. Deja există companii sau organizații uh, care uh, oferă asigurări uh, pentru riscurile cibernetice. Aș dori să vă invit pe toți așadar pe 10 octombrie la o mare conferință pe care o va organiza aici în Parlament în legătură cu modul în care putem lupta cu riscurile uh, cibernetice pentru a putea uh, construi o anumită rezistență la atacurile cibernetice și pentru a lupta cu infracțiunile cibernetice. Mulțumesc! Da, mulțumim pentru această reclamă pe care ați făcut-o, este utilă. Doamna Zovcom. Uh, mulțumesc, n-am multe întrebări. Aș dori doar să vă felicit pentru activitatea uh, dumneavoastră. Am fost în Bosnia-Herzegovina și în uh, Serbia în 2015, atunci când au fost acolo inundații și cred că e foarte bine că Uniunea Europeană a acționat și s-a coordonat cu autoritățile de acolo. E clar că în anumite crize, Uniunea Europeană, prin acțiunile sale coordonate, poate să facă foarte multe. Sunt lucruri care au fost bine remarcate de uh, cetățenii acestor state. Deci este poate cel mai bun exemplu de acțiune. Însă întrebarea mea este ce am putea să facem pentru a vă ajuta să vă continuați activitatea aceasta pozitivă. Doamna președinte, văd că nimeni nu mai dorește să intervină, prin urmare uh, uh, lăsăm expertul nostru să răspundă, după care dăm cuvântul doamne Bălan. Dacă nu cumva aveți o întrebare. Nu, aș dori să intervin, să doamna Bălan. Spuneați că costurile operaționale nu sunt finanțate. Aceasta este o provocare, din câte am înțeles. Ce presupune însă finanțarea acestor costuri operaționale? Cum putem să schimbăm această situație? Cum putem noi să luăm niște decizii? Apoi aș dori să vă întreb dacă vă așteptați ca uh, Brexitul să aibă un impact asupra eficienței uh, operațiunilor uh, regulate ale centrului. Și, în al treilea rând, dacă ați fost implicați sau vă gândiți să vă implicați în criza migranților și, dacă da, cum? Mulțumesc! Mulțumim. Acestea sunt întrebările uh, finale. Mulțumesc. În ceea ce privește vecinătatea, aceasta este una dintre zonele noastre de uh, interes și putem face două aspecte. În legislație se prevede că statele candidate sunt state participante la acest uh, mecanism. Așadar avem 28 de state membre plus încă 6 uh, state care se află în spațiul economic european sau sunt uh, state candidate, printre care uh, Turcia. Turcia este parte a acestui uh, mecanism și dacă nu cumva um, hotărâm că um, legislația sau bugetul sau vreun vot legat de programul de lucru trebuie să stabilească o altă situație, aceste state cooperează cu noi. Apoi, în ceea ce privește sudul Europei, avem finanțare prin instrumentele de preaderare, mai ales pentru inundații sau uh, uh, mai ales pentru state din uh, Balcani. Încercăm să dezvoltăm relații bilaterale puternice în ceea ce privește stimularea capacităților uh, acestor state. Însă ritmul este mult prea lent, după părerea mea, dar totul ține de uh, resursele umane. Dacă vrei să faci lucrurile bine, atunci ai nevoie de oameni și trebuie să te implici într-un dialog. Firește, oferim acestor state, tuturor și mai ales statelor din vecinătatea noastră, uh, exerciții, participare la exerciții și participare la instruire. Iar când spun vecinătate, mă refer la bazinul Mediteranei, la Balcani și la uh, Ucraina uh, mai ales, uh, care sunt încurajate să participe. Pot să vă dau un exemplu de acum un an și jumătate, când Albania a activat mecanismul pentru inundații și în acest caz am încercat să trimitem o echipă de uh, protecție civilă uh, să uh, intervină, dar dacă tot s-a aflat acolo, au avut și anumite sarcini de instruire pentru autoritățile locale. Sunt activități care au fost uh, uh, făcute cu autoritățile și rezumate în raportul operațiunii. Uh, E un domeniu care mie mi se pare minunat. Am uh, uh, lucrat și în domeniul uh, legislației în domeniul chimic, unde lucrurile au fost puțin mai dificile. Pot să vă spun însă că acest domeniu este mai important pentru că este acel domeniu în care cu costuri foarte, foarte mici uh, putem obține un uh, impact uh, tangibil și vizibil. Atunci când mecanismul de protecție civilă devine activ, Uh, statele terțe înțeleg că Uniunea Europeană nu înseamnă doar birocrați la Bruxelles, ci și o forță de acțiune în caz de uh, dezastre. Deci uh, e ceva ce merită făcut. Apoi, pentru a răspunde la ultimele întrebări, după cum spuneam, noi avem o anumită competență de sprijin, care funcționează foarte bine atunci când Îți imaginez că rolul Comisiei nu este nici măcar de coordonare, ci de facilitare a coordonării conform legislației în vigoare. Prin urmare, noi avem de face cu autorități care au anumite constrângeri greșite, cu state care sunt foarte centralizate, unde nivelul național poate decide absolut orice. Avem de face cu state federale, unde, din perspectivă constituțională, orice cade în afara apărării civile ține de competența statelor uh, federale, de exemplu, ale landurilor uh, din Germania sau uh, în Austria. Însă trebuie găsit un numitor comun între uh, toate aceste uh, state, ceea ce este foarte dificil de realizat. Apoi, atunci când vine vorba despre uh, costurile operaționale, statele membre poartă discuții. Noi încercăm să găsim soluții constructive care să fie acceptate de către toată lumea. Pentru că în acest domeniu oamenii acționează în manieră voluntară. Nimeni nu trebuie să contribuie, nimeni nu este forțat să o facă. Uh, Așadar, pentru a uh, păstra bunăvoința de a face asta, suntem destul de lenți în discuțiile noastre, dar atunci uh, când uh, ajungem la un rezultat, toată lumea participă. Deci atunci când vrem un consens, trebuie să fim creativi. Cred că multe state membre ar fi de acord să aibă o împărțire clară a sarcinilor pentru activarea mecanismului în afara Uniunii Europene și mă refer mai ales la operațiunile care au un caracter uh, similar uh, operațiunilor uh, de oferire de ajutor umanitar. Din motive Uh, juridice, însă anumite operațiuni sunt imposibil de uh, realizat și acesta este un uh, domeniu la care lucrăm pentru a putea schimba structurile de finanțare. În ceea ce privește Brexitul, e bine, dacă un stat membru de o asemenea dimensiune părăsește Uniunea, e clar că asta va avea un impact. Și pot să vă dau exemplul cel mai recent în ceea ce privește valoarea riscului, căci Regatul Unit aici este un stat membru foarte avansat, la fel și în ceea ce privește expertiza. Apoi, în ceea ce privește privește activarea acestui mecanism de protecție uh, civilă, deja se face, deja fac o tranziție, înțelegeți, la ultima dumneavoastră întrebare, mecanismul a fost uh, activat în uh, contextul migrației. Activarea pentru Grecia a fost cea mai amplă operațiune pe care am avut-o, iar Regatul Unit a contribuit aici semnificativ. În ce privește ultima dumneavoastră întrebare, aceasta a fost cea mai uh, vastă operațiune a noastră și ce s-a întâmplat de fapt? Ei bine, uh, a fost ceva uh, similar cu primul ajutor, dar puțin mai mult. Deci primul ajutor a fost oferit și cu ocazia asta am elaborat și niște legi pentru un instrument de sprijin în acest domeniu, sprijin de urgență puteți uh, vedea că de îndată ce a intervenit acest mecanism, uh, ceea ce am putut noi să facem uh, s-a redus, pentru că în cazul unei crize de asemenea amploare într-un stat membru are sens să oferi finanțare pentru o astfel de criză mai degrabă decât să trimiți ajutoare din restul Uniunii spre Grecia, ceea ce am făcut inițial. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați răspuns atât de complet la toate întrebările. În continuare vedem încă găurile, cum ar fi evacuările medicale și dau cuvântul doamnei Valean pentru a închide acest punct. Mulțumesc foarte mult. Cred că a fost uh, extrem de interesant pentru noi. Așteptăm cu mare interes raportul din septembrie. Salutăm faptul că lucrați atât de mult la pregătire și prevenție și la formare Cred că este extrem de util să plecăm de la un mecanism solid pentru viitor. Deci, după părerea mea, ceea ce am aflat astăzi este încurajator și ne oferă motive să vă sprijinim munca. Cred că în Parlamentul European veți avea un partener foarte puternic pentru a consolida acest mecanism de, de protecție. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi. Vă mulțumesc, doamnă McEvan pentru că ați găzduit acest uh, schimb de vedere. Mulțumesc foarte mult și le mulțumesc colegilor de la Envy pentru că au venit astăzi. Le dăm câteva minute pentru a pleca din sală și apoi trecem la următorul punct.